Doamnelor și domnilor, dragi colegi, sper că ați avut o pauză minunată de prânz. Să continuăm cu întrunirea și am ajuns la punctul numărul 9 acordul cadru instituțional între Uniunea Europeană și Elveția. Și o avem pe... Bun venit! Uh, bun venit! Ne bucurăm că ești din nou aici, uh, la uh, Comisia AFET. Am invitat și delegația pentru cooperare nordică doresc să-i spun bun venit domnului Andreas Schwab. Dar unde este? Andreas, bine ai venit! Este președintele acestei delegații permanente. I-am spus deja bun venit lui Cristian Leffler, ne va spune câte ceva despre ultimele evoluții ale acordului cadru Uniunea Europeană-Elveția. Pentru început voi spune și eu câteva cuvinte. Negocierile pentru acest uh, acord cadru instituțional au durat patru ani și au fost încheiate pe 23 noiembrie 2018 poate colegii și aduc aminte, am avut o întâlnire foarte interesantă a FET în ultimul mandat. Am avut un text comun la sfârșitul negocierilor, dar Consiliul Federal Elvețian nu a luat încă poziție oficială în privința acestui acord. Elveția, după cum știm cu toții, este unul dintre cei mai uh, apropiați parteneri, este în centrul Europei și are legături istorice, economice și culturale cu vecinii. Foarte mulți uh, cetățeni europeni uh, trăiesc în Elveția și invers relațiile bilaterale se bazează pe un set de în jur de 100 de acorduri. Pe 26 martie, Parlamentul a adoptat o recomandare care susținea aprobarea pactului, uh, acordului cadrului internațional care uh, urma să dea coerența acordurilor deja existente, printre care și uh, anumite mecanisme de soluționare a litigilor care au fost instituite astfel. Cred astfel că acest acord va aduce coerență și va continua relațiile existente în baza acordurilor bilaterale. Acum îi voi da cuvântul domnului Leffler pentru 10-15 minute, după care vom deschide discuțiile încă o dată, domnule Lefler, bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această ocazie de a vedea care este starea de fapt în relațiile pe U.S.A. și în special în ceea ce privește proiectul de acord cadru. Voi face întâi un pas înapoi pentru a oferi o, o perspectivă istorică a locului unde ne aflăm și a motivului pentru care suntem aici. Aceste relații între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană, pe atunci și uh, Elveția, sunt foarte vechi prima, primul document a fost în 1972, când a intrat în vigoare acordul de liber schimb între Elveția și Uniunea Europeană. În cele mai multe cazuri, însă, un acord din 1972 ar fi considerat un document istoric interesant, pentru că lucrurile s-au schimbat foarte mult în agenda comercială internațională și în modul în care funcționează țările noastre, dar acesta rămâne baza uh, pentru reglementarea uh, relațiilor economice între Ulveția și Uniunea Europeană. Uh, când acordul la care ați făcut dumneavoastră, referire domnule președinte, uh, se, a fost adoptat a fost uh, organizat un referendum care uh, referendum a avut un rezultat negativ și de aceea am mers pe calea bilaterală cu partenerii noștri pentru a lucra pe bază sectorială și de atunci de la mijlocul anilor 1990 uh, am negociat și am semnat multe acorduri sectoriale în diverse domenii de interacțiune. Acum avem peste 120 de astfel de acorduri pentru diferite domenii de activitate, inclusiv participarea Elveției în anumite domenii ale pieței interne europene și ale achiului Schengen. Inițial, Uităm asta, dar inițial aceste acorduri sectoriale bilaterale au fost privite ca soluții temporare pentru că Elveția dorea să devină membra Uniunii Europene și acesta era un mod de a uh, ușura drumul. De vreme ce această perspectivă a dispărut între timp, am rămas acum cu un tip de relație milefiori, cu foarte multe fragmente mici care sunt lipite, dar care nu stau mereu lipite. Și de aici s-a născut ideea acestui acord cadru. Am spus, haideți să creăm un cadru care să ne ajute să dăm coerență și predictibilitate relațiilor noastre să creăm o platformă, o bază care să ne permită să ducem relația aceasta mai departe, să o aprofundăm, să o extindem către noi domenii și să facem asta într-un mod care să le permită tuturor operatorilor, tuturor cetățenilor, tuturor agenților economice să poată să se implice cu toată încrederea și cunoscând foarte bine care sunt parametrii, care sunt regulile comune pentru ca acest lucru să funcționeze. De aceea, Acordul cadru se concentrează pe aspecte legate de siguranța juridică, de soluționarea litigilor, de interpretarea coerentă a regulilor și, important atunci când vorbim despre piața internă, pe uh, includerea pe preluarea dinamică a achiului. Am negociat acordul cadru timp de mai mulți ani, am ajuns la o concluzie acum un an, ceva mai puțin de un an, dar din păcate această concluzie nu a dus la confirmare din partea guvernului elvețian, confirmarea disponibilității de a iniția și apoi de a semna acordul. Știm cu toții care sunt provocările, le respectăm, Am urmărit cu interes uh, discuțiile publice, consultațiile publice din Elveția de primăvara anului trecut și apoi am fost bucuroși de scrisoarea primită de la uh, Consiliul Federal. Cred că la sfârșitul lui mai sau începutul lui iunie, nu mă amintesc foarte bine, prin care s-a declarat dispus să semneze acordul cu condiția să obțină anumite clarificări în trei domenii. A existat un răspuns rapid din partea președintelui uh, Comisiei Europene care să confirme că într-adevăr eram dispuși să ne așezăm la masa negocierilor și să lucrăm la aceste clarificări convinși că puteam uh, oferi aceste clarificări de manieră satisfăcătoare într-un timp cât mai scurt. trebuie să uh, respectăm faptul că există un proces de consultări interne cu partenerii sociali și cu cantoanele din Elveția pe care guvernul dorește să uh, îl desfășoare înainte de a iniția aceste discuții. Suntem dispuși să așteptăm, dar așteptăm în continuare cu nerăbdare ca aceste discuții cu noi de clarificare să aibă loc. Uh, relația cu Elveția este foarte importantă și Uniunea Europeană o apreciază foarte mult. Avem viziuni comune, valori comune puternice, există o convergență a politicilor în foarte multe domenii. Cu toate acestea, este important să facem să avanseze relația bilaterală, stabilind un set de reguli comune clar înțelese care să se aplice foarte clar ambelor părți, ambilor parteneri. Este important ca aceste reguli să nu se refere doar la câteva zone, ca în, cele, în cazul celor 120 de acorduri, ci să creeze o coerență a lucrurilor care se aplică pentru întreaga relație. Și în cele din urmă este vorba despre crearea condițiilor care să permită elveții să se implice la un nivel mai complet în cooperarea cu diferite părți ale activităților Uniunii Europene, piața internă, cercetarea și multe alte domenii. De aceea, n-ar trebui să surprindă pe nimeni că punctul de pornire este setul de reguli care definesc Uniunea Europeană. Este vorba despre a participa la acest cadru al regulilor europene. Văzând dacă îl putem adapta, dacă este nevoie, în limitele respectării uh, sistemelor legale autonome ale Uniunii Europene, și de asemenea al sistemului uh, elvețian. Uneori am putea avea impresia că Uniunea Europeană caută cu orice preț să-și impună regulile unui partener extern. Cred că este o interpretare greșită, pentru că nu este vorba despre crearea unui nou set de reguli pe care să le impunem cui, oricui ar fi. Este vorba despre per, de a permite unui partener apropiat să participe la activitatea pe care o desfășurăm noi, să participe în domeniile pieței interne care le-au adus multe avantaje cetățenilor noștri și operatorilor noștri economici. Dar să facem acest lucru în așa fel încât să nu subminăm, să nu tulburăm, să nu afectăm cadrul existent pentru propriile noastre activități. Am încercat să facem acest lucru în acordul cadru. adaptând aplicarea regilor europene. Nu se vorbește despre principiile, ci despre aplicarea lor adaptată unor situații specifice din Elveția câteva exemple. De pildă în ceea ce privește soluționarea litigiilor. În cele din urmă, aceasta va trece printr-un mecanism de arbitraj pentru a respecta îngrijorarea exprimată de uh, Elveția de a nu avea o jurisdicție străină care să aplice regulile în Elveția. Dar trebuie de asemenea ca Elveția să respecte ordinea juridică autonomă a Uniunii Europene și faptul că pentru noi vorbim despre Curtea Europeană de Justiție, care este arbitrul suprem al principiilor pieței unice. Nu putem accepta altul. De aceea am găsit o cale de mijloc, un arbitraj, uh, un sistem de soluționare a litigiilor bazat pe arbitraj, un sistem cu doi piloni în ceea ce privește ajutoarele de stat. Nimeni altcineva cu care, dintre cei cu care lucrăm, nimeni dintre cei cu care avem reguli comune privind ajutoarele de stat <clears throat> nu a primit acordul Uniunii Europene să aibă sistem bazat pe doi piloni. Puteți să vă uitați și la acordul de retragere al Marii Britanii. Nu include un sistem bazat pe doi piloni, dar recunoaștem acest lucru în cazul Elveției. Este o problemă constituțională în ceea ce privește divizia responsabilităților între nivelul federal și cantoane și de aceea, pentru a respecta acest lucru, am găsit acest sistem această structură bazată pe doi piloni pentru supravegherea și aplicarea regimului ajutorilor de stat. La fel, în ceea ce privește așa zisele măsuri de flancare, s-au găsit mai multe soluții care, din punctul nostru de vedere, țin foarte clar seama de aspectele specifice și de îngrijorările legate de piața de muncă din Elveția. În mai anul trecut, nu, scuze, în martie, în recomandările adoptate de acest Parlament. Parlamentul a susținut pe bună dreptate că uh, avem un parteneriat extins și care este benefic pentru amândouă părțile și se bazează pe cultura și pe valorile noastre comune. Cred că este o descriere bună, dar este important să înțelegem și să subliniem că prin acest parteneriat extins și cuprinzător Elveției s-a dat un acces sporit unor programe și unor piețe și activități ale Uniunii Europene deja existente. Deci, ideea nu este că creăm o ordine separată care să nu fie nici europeană, nici elveție. Este vorba despre deschiderea ușilor anumitor programe, piețe și activități ale Uniunii Europene pentru participare elvețiană. Am negociat cu bună credință acest acord așteptăm cu nerăbdare confirmarea politică din partea Consiliului Federal Elvețian pentru a continua cu clarificările și apoi suntem crezători că în baza acestor clarificări vor confirma ce au spus la sfârșitul consultărilor publice din primăvară și anume că atunci vor fi pregătiți să semneze și să adopte acest acord. Uneori ă, dacă îmi permiteți un mic, o mică observație, este ca așteptându-l pe Godot, pe celebra piesa lui Samuel Beckett. Will remember that... Cei care au văzut-o sau au citit își vor aminti că singurul, singura diferență între primul act și cel de-al doilea act este o frunză de pe copac, care în al doilea act a căzut față de primul act. Deci acum, după cum știți, cu, știm cu toții, suntem în al doilea act. La sfârșitul piesei, cei doi care așteaptă pe Godot își spun, hai să mergem. Și apoi uh, instrucțiunile spun, nu se întâmplă nimic. Aici sper că nu vom pleca, dar totuși se va întâmpla ceva, sper că vom progresa Uh, în clarificări că vom ajunge la o concluzie uh, încununată de succes în interesul Uniunii Europene, în interesul Elveției și în interesul tuturor cetățenilor noștri până la urmă. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Cristian Leffler, cu privi- pentru această informare cu privire la starea de uh, actuală a lucrurilor. Înțeleg că până la trei jumate avem timp alocat pentru acest punct și apoi vom trece la punctul următor referitor la Afganistan. Deci avem destul de mult timp la dispoziție, nu trebuie să fim foarte stricți cu intervențiile și sigur că o să dau cuvântul, în primul rând, președintelui delegației, domnul Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, amabilitatea de a negăzdui pe membrii delegației uh, în uh, Comisia AFET și, domnule Leffler, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru uh, felul foarte cuprinzător, uh, cu referințe istorice, în care ne-ați prezentat situația. Um, din fericire, am discutat săptămâna trecută cu colegii elvețieni la Vaduz și mă bucur că avem posibilitatea să participăm la această discuție astăzi. De aceea, în primul rând, vreau să vă vorbesc despre faptul că au fost alegeri în Elveția și uh, în timpul alegerilor întotdeauna nervozitatea politică este foarte ridicată uh, și de aceea întrebarea mea ar fi cum credeți că putem să reușim ca după alegeri uh, în Elveția și după ce vom avea noua comisie la Bruxelles cu Ursula von der Leyen, să ajungem la o nouă perspectivă asupra situației actuale, pe care ați uh, susținut, ați prezentat-o foarte bine. Deci, astfel încât să uh, convingem Elveția să adopte acest acord. Cum, ce contribuție putem să aducem uh, ca Uniunea Europeană și ce poate să facă Parlamentul European pentru a se implica în mod constructiv în acest proces? Mulțumesc, pentru că sunt foarte bine cu timpul. Vă uh, propun, domnule Flăr, să răspundeți la fiecare întrebare pe rând, dacă e ok pentru dumneavoastră. Și apoi domnul Bütikofer și domnul Michael Galer vor urma. Mulțumesc. O observație scurtă pentru domnul Schwab. Și eu vreau să vă mulțumesc în mod deosebit uh, dumneavoastră și Parlamentului în ansamblul său pentru susținerea constantă de care ne-am bucurat în decursul acestui proces de negociere, ceea ce transmite un uh, semnal politic foarte important, dat fiind faptul că încheierea cu succes a efortului nostru de negociere uh, este așteptată cu atâta apreciere. Da, într-adevăr, au fost alegeri în Parlamentul European în mai, și apoi a avut loc o schimbare a, a puterii politice la nivel european um, și au avut loc alegeri în uh, Elveția, de asemenea. Deci s-a schimbat puțin uh, peisajul politic. Există mai multă continuitate la, nivel, uh, la nivelul puterii politice din Elveția decât în Uniunea Europeană, dar și așteptăm sesiunea din decembrie a Parlamentului pentru a vedea cum va fi confirmat Consiliul Federal după alegeri. Și Aș dori de asemenea să mulțumesc acum uh, comisiei care își încheie mandatul și în special domnului președinte Jean-Claude Juncker, care a investit personal uh, din timpul și energia sa personală în acest dosar pentru a face cumva să progreseze lucrurile și să se creeze o relație mai stabilă și mai solidă cu Elveția și a spus într-un interviu recent că este unul dintre regretele sale că nu a reușit să aducă, să ducă la bun sfârșit acest dosar înainte de a-și încheia mandatul. În orice caz, nu din cauza că nu a făcut tot ce putea. Dar vom vedea, cred, un grad ridicat de continuitate, pentru că această relație este una solidă și stabilă și ei poate să se îmbunătățească și mai mult, ceea ce încercăm să facem cu acordul cadru. Sunt încrezător că și conducerea următoarei comisii și a Consiliului, mă rog, și Consiliul vor dori să continuăm aceste eforturi pentru o încheiere cât mai timpurie a acordului. Și speranța mea uh, fermă este că odată ce se așează lucrurile uh, după alegeri, și în Elveția și se va stabili structura noului Consiliu Federal, că vom putea, deci, apoi să reluăm dialogul la nivelul meu și la nivel politic cu privire la clarificările pe care le-a cerut guvernul elvețian, care a fost oferită de către partea europeană, pentru a fi analizate în detaliu pentru ca apoi să putem să vi le prezentăm uh, dumneavoastră, iar elvețienii Parlamentului elvețian, pentru aprobare. Mulțumesc. Urmează Reinhard Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc domnului Leffler pentru prezentarea dânsului. Deși, trebuie să spun, domnule Leffler, într-o manieră foarte blândă, ați uh, luat, din punctul meu de vedere, o poziție foarte dură. De exemplu, atunci când comparați negocierile cu Elveția cu un teatru al absurdului. Asta îmi spune că poziția pe care o iau elvețienii este oarecum la fel de absurdă ca în piesa Așteptându-l pe Godot. Mm, nu cred că este o abordare uh, demnă de parteneriat în aceste negocieri. De asemenea, v-am ascultat uh, și mi se pare că ați folosit cam prea multe eufemisme. Vorbiți despre presiunile la care supunem pe elvețieni, spunând că dacă vin în întâmpinarea noastră, ar fi Uh, binevenit să participe în mult mai multe programe decât o fac astăzi. Nu mi se pare că e o manieră foarte transparentă de a pune lucrurile. Și atunci când uh, spuneți că uh, problemele care uh, rămâneau de soluționat în ceea ce privește măsurile conexe, că au fost soluționate, nu știu despre ce realitate vorbiți, pentru că uh, am discutat cu reprezentanți din Elveția, din uh, sectorul uh, sindicatelor și din punctul lor de vedere, problemele acestor măsuri conexe nu au fost absolut deloc soluționate. Și mulți dintre noi din Parlamentul European privim cu simpatie îngrijorările lor, pentru că nu e vorba doar de protejarea uh, salariilor și a lucrătorilor, e vorba și de protejarea concurenței loiale și o parte dintre aceste măsuri, atunci când vedem modul în care funcționează ele în practică, sunt adesea, unele dintre normele elvețiene sunt adesea încălcate de companii care și-au sediul în, regatul, în uh, Uniunea Europeană, 20, uh, 25 până la 35% de, dintre încălcări vin de la companii uh, nu în cele din urmă cu sediul în Germania. Apreciez munca pe care ați uh, făcut-o și vă mulțumesc. Nu vreau să pun sub semnul întrebării abordarea dumneavoastră globală, dar și aici aș dori să îl citez pe prietenul meu, domnul Schwab, că s-ar putea face niște eforturi pentru a relansa lucrurile cu o nouă energie. Și poate că aceasta este o ocazie bună pentru așa ceva un anumit nivel de creativitate, cred, ne-ar ajuta să soluționăm o parte dintre problemele practice fără a ne antagoniza partenerul. De exemplu, atunci când vine vorba despre anunțarea timpurie a detașării lucrătorilor dincolo de frontieră, Um, se cere un preaviz de 8 zile, de exemplu, de către partenerii noștri. Cu tehnologia modernă, problema asta poate fi rezolvată într-o manieră satisfăcătoare pentru ambele părți, aș spune eu. Și nu o să încerc să spun că avem o, o concluzie sau o încheiere, nu, nu e, uh, nu s-au încheiat lucrurile, deci ar trebui să ne întoarcem la masa negocierilor cu dorința deschisă și sinceră de a uh, găsi soluții. Mm, salut uh, estimarea dumneavoastră că s-ar putea soluționa lucrurile la începutul uh, anului viitor. Știu că există o inițiativă cetățenească care va fi, urmează să fie supusă la vot, motivată de către partidul de dreapta SVP din Elveția, care este o inițiativă anti-UE. Și dacă noi intrăm și mai punem paie pe foc, ne jucăm cărțile într-o manieră greșită și nu vom face decât să împărtășim și noi responsabilitatea pentru uh, o schismă care nu face decât să se lărgească și pe care, de fapt, ar trebui să o facem să dispară. Președintele, vă mulțumesc, dragi colegi, și vă rog să vă uh, încadrați în 3-4 minute. Bine. O să încep cu sfârșitul intervenției dumneavoastră, domnule Beticofer. Da, există un vot cu privire la inițiativa cetățenească în mai anul viitor. A fost unul și în mai anul acesta. Uneori a fost prezentată ca unul dintre motivele pentru care în decembrie anul trecut Consiliul Federal a spus că e prea devreme să luăm o poziție acum, pentru că vrem să trecem de votul acela din mai anul acesta. După votul din mai au fost alegerile din octombrie. Acum ni se spune că este un vot în mai, Uh, anul viitor. Și după asta ce o să mai urmeze? Toate astea s-au desfășurat de când noi am uh, cerut să începem negocierile pentru acest acord. Acum 10 ani. Am negociat vreo șase ani de zile, practic, până acum. Deci nu puteți să spuneți că ne pripim. E un teatru al absurdului? Nu. Deci există anumite elemente în acest sens, pentru că guvernul elvețian ne-a spus că au nevoie de o consultare publică, au nevoie de șase luni. Din decembrie anul trecut până la sfârșitul lui mai au avut șase luni. Și apoi ne-au scris și ne-au spus pe baza consultării considerăm că putem accepta acest acord dacă primim trei clarificări. Și am spus, bine, suntem pregătiți să vă dăm aceste trei clarificări. Haideți să ne așezăm la masă și să discutăm. După care ne-au spus, nu, nu, trebuie să consultăm publicul pentru, în privința clarificărilor înainte să discutăm despre ele. Și am zis, bun, dar nu asta ați făcut șase luni de zile, nu v-ați consultat. Deci, totuși, este un teatru al absurdului. Pentru că, dacă mi-aduc aminte, Autorul uh, lui uh, Așteptându-l pe Godot a primit uh, premiul Nobel, dar acest acord nu va primi <laughs> premiul Nobel și totuși suntem foarte ambițioși, vrem să îl încheiem. Ați menționat problema măsurilor conexe și ale garanțiilor. De, um, depozitele, depozitelor care constituie garanții. Ei bine, îmi pare rău să vă spun că vă înșelați atunci când spuneți că operatorii europeni din Elveția um, încalcă normele într-o manieră disproporționată față de alte companii. Nu e adevărat. Am analizat situația și, de fapt, uh, cei care încalcă legislația se împart în mod egal între companii elvețiene și companii uh, din Uniunea Europeană. Uh, numai că operatorii elvețieni sunt verificați în proporție, în proporție de 6-7%, în timp ce operatorii din Uniunea Europeană sunt verificați în Elveția în proporție de peste 50%. Deci aici există discrepanță. Și da, într-adevăr, uh, acest interval de 8 uh, zile, am spus, putem să reducem intervalul uh, de la 8 zile la 4 zile, dacă trebuie neapărat să se transmită aceste notificări prin scrisoare sau prin fax sau, mă rog, fără să se folosească mijloacele <laughs> cele mai uh, uh, moderne de comunicare. Pentru 80% dintre angajați, uh, acest proces durează mai puțin de 5 zile. Uh, procesul, uh, însă, dacă se respectă această, dacă se menține această, um, acest interval de 8 zile, procesul îngreunează foarte, foarte mult uh, procedurile comerciale și nimeni nu-și dorește așa ceva. În sistemul european poți să treci frontiera și să furnizezi servicii într-o altă țară fără să trebuiască să aștepți nici o zi. Aici avem această, um, acest interval de 8 zile. Um, statele membre nu vor să accepte. Am încercat să găsim această cale de mijloc. Până la urmă, statele membre o să accepte în, în favoarea altor elemente. Urmează acum domnul Berg. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Leffler, o întrebare tehnică, permiteți-mi să fiu foarte succint. În anul 2012 uh, s-a încheiat un acord cu privire la efectele uh, efectele um, operațion operaționale ale uh, aeroportului de la Zürich pe teritoriul uh, uh, federal al Germaniei. Uh, s-a discutat despre drepturile uh, cu privire la zbor, uh, rute de zbor, uh, poluarea fonică cauzată de avioane pentru landul Baden-Württemberg și uh, Uh, există în continuare chestiuni neclarificate care ar putea să fie mult mai bine reglementate în ceea ce privește extinderea aeroportului de la Zurich. Mulțumesc, domnule Leffler. Da, pot să fiu foarte succint. Tocmai de aceea negociem acordul cadru. Tocmai de aceea vrem să stabilim un mecanism de soluționare a litigiilor unic, simplu și clar, ceea ce nu uh, Uh, schimbă în niciun fel conținutul acordurilor de transport, uh, cel dintre uh, Elveția și Germania sau cel european, între Uniunea Europeană și Elveția, dar la nivel european ne va da un mecanism de soluționare a litigiilor mult mai puternic și pe care să ne putem baza pentru a soluționa tocmai astfel de situații. Mulțumesc în numele PP Michael Galler. Mulțumesc. Da, văd că avem percepții diferite cu privire la modul în care arată lucrurile. Uh, vreau să știu cum uh, analizați dumneavoastră uh, felul în care se poartă dezbaterea și mentalitatea care există acum în Elveția, în, um, înainte de acest vot popular și mă întreb dacă putem oare noi să facem uh, cunoscută perspectiva europeană în mod direct, probabil prin niște uh, broșuri uh, informative, uh, nu să trecem prin, uh, prin uh, guvernul uh, elvețian. De exemplu, ați vorbit dumneavoastră despre ultima instanță care este Curtea Europeană de Justiție pentru uh, elvețieni. Ultima instanță este referendumul. Și acum se caută un mecanism de soluționare a litigiilor. Întrebarea este, putem să transmitem acest mesaj și să, să transmitem cetățenilor elvețieni că un astfel de mecanism ar fi și în interesul lor? Asta este, de fapt, îngrijorarea mea înaintea acestui referendum, pentru că eu știu că uh, cei uh, suspecții obișnuiți nu fac decât să transmită mesaje false. Uh, Mulțumesc. Da, bun. Domnule Leffler, puteți să răspundeți? Știți bine din diverse procese politice din statele noastre membre uh, a UE20, ale UE28, inclusiv acolo unde au avut loc referendumuri pe diverse subiecte legate direct sau indirect de Uniunea Europeană. Știți care este uh, cât de delicată este problema implicării UE în dezbaterea națională, care nu este primită tocmai cu brațele deschise de către, uh, de, de către guvernele statelor membre. Asta în Uniunea Europeană. Și dacă ar fi să facem același lucru cu o țară, o țară terță, o țară parteneră foarte apropiată, dar totuși o țară care nu este parte a Uniunii Europene, acest lucru s-ar putea să să ni se întoarcă în față și să fie uh, apoi uh, prezentată ca propagandă a Uniunii Europene, interferențe în, uh, sau ingerință în suveranitatea altui stat. Noi încercăm să ne implicăm în dezbaterea publică prin faptul că punem la dispoziția mass media informație tot timpul, la toate nivelurile, pentru a ne prezenta viziunea asupra relației, el, sublinind toate elementele pozitive din relația noastră cu Elveția și viziunea noastră cu privire la acordul cadru și la felul în care acesta ar face să progreseze relația noastră. Însă, să intrăm într-un mod activ de lobby, de a face lobby, eu, în momentul de față, aș fi foarte precaut. Mulțumesc, domnul Grudler. Si, Monsieur le Président, euh, merci Monsieur le Secrétaire Général pour cette euh, explication très complète et très intéressante. Le Président Juncker... Președintele Juncker, după cum știți, a spus că la regretă foarte mult faptul că nu s-a avansat în negocierile cu Elveția. Vom încerca acum să preluăm noi lucrurile pentru a ajunge la un rezultat mai pozitiv, pentru a îndeplini dorința lui Juncker. Da, sunt negocieri uh, care durează de mult și nu doar uh, în domeniul comercial. Adevărul e într-adevăr că Uniunea Europeană este principalul partener economic al Elveției. 52% din exporturile produse elvețiene merg către Uniunea Europeană, 70% din produsele importate de Elveția sunt produse din Uniunea Europeană și e clar că nu putem rămâne la acest nivel. Și aveți dreptate să insistați asupra respectării în acordului cadru atât a Uniunii Europene cât și a Elveției, însă acest acord trebuie semnat cât mai repede cu toate clarificările necesare. Știm ce așteptări există cu privire la protecția salariilor, la ajutoarele de stat, directivele cu privire la cetățeni, la cetățenie, mă scuzați, toate acestea trebuie clarificate în acest acord cadru cu condiția de a e scăpa de acest șantaj. Deci, pe de o parte avem echivalența bursieră a UE, a, pe de altă parte Confederația de State Elvetice, care promite că nu va mai plăti acei bani pentru coeziune. Deci, în concluzie, Parlamentul European trebuie să reia inițiativa și nu credeți că ar putea fi bine să folosim cea 28-a reuniune interparlamentară între UE și Elveția, care va avea loc pe 27-28 noiembrie la Strasburg, pentru a fi proactiv, a venit cu o propunere clară. Deci noi, eurodeputații, să fim motorul acestui acord pe care toată lumea îl așteaptă cu nerăbdare. Merci beaucoup. <coughs> Mulțumesc foarte mult. Așa cum am spus deja, apreciem atitudinea Parlamentului de-a lungul acestor negocieri. Contăm pe dumneavoastră pentru a ne sprijini, încuraja și pentru a ne uh, face să ajungem la încheierea acestui acord cadru. Și alte domenii de cooperare, fie că e vorba de cooperarea politică, tehnică sau economică. Și aveți dreptate, trebuie folosită această ocazie de la sfârșitul lunii noiembrie pentru a vedea care sunt perspectivele. Probabil aveți omologi elvețieni pe care îi cunoașteți, alții sunt noi. De ce momentul să încercați să clarificați și să reiterați de ambele părți care sunt perspectivele până la încheierea acestui acord. Nu cred că este momentul să cerem o redeschidere a negocierii acordului. Acordul a fost deja negociat. Negocierile s-au încheiat în Consiliul Federal cu comisarul european Han. Ei au uh, încurajat uh, acel proces de clarificare. Noi suntem gata suntem mai mult decât gata, suntem chiar nerăbdători să avansăm din acest punct de vedere. Deci, după cum spuneam, sunt încrezător. Și odată ce ne vom așeza la masa discuțiilor, vom găsi o clarificare necesară. E clar că va fi nevoie să se explice foarte bine, să explicităm pro- probabil aceste clarificări pentru a obține încrederea necesară înființării instanțelor de ambele părți. Acest Parlament, Consiliul de Miniștri, Parlamentul Elvețian și, bineînțeles, ca arbitru uh, final, poporul elvețian. Cine dorește să ia cuvântul acum? Doamna Zafco, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule Lefer, pentru acest schimb de opinie. Elveția este partenerul nostru cel mai apropiat și a fost raportare din umbră la acest raport în mandatul anterior. Și după atâția ani de negocieri, ne-am dorit să se acționeze rapid pentru a avea niște relații reciproce benefice nu cred că ar trebui să se mai negocieze din nou. Știm unde s-ar ajunge. Ar trebui să avem o poziție unificată, iar Parlamentul European salută acest acord, îmbunătățirea accesului elvețienilor pe piața internă, pentru a se bucura de beneficiile aduse de cele patru libertăți. Sunt pilonii fundamentali ai Uniunii Europene pe care trebuie să respecte și partenerii noștri. Regret uh, acele măsuri de însoțire pentru furnizorii de servicii um, și de asemenea regret faptul că există acea restricție la adresa lucrătorilor croați. Dar sunteți dumneavoastră de acord că o renegociere ar deschide într-adevăr o cutie a Pandorei și ar putea cauza multe alte probleme. Deci de aceea v-aș ruga să fiți fermi și să aduceți toate clarificările necesare, însă să nu uh, redeschideți negocierile pe, baza, pe marginea acestui acord. Mulțumesc, domnul Cristian Leffler. Tot ce am de spus, mulțumesc pentru sprijin. Boguslav Sikorski. Domnul Boguslav Sikorski, mulțumesc. Eu sunt un admirator al Elveției. Nu e vorba doar despre modul în care își gospodăresc țara. În multe privințe, Elveția e un model de a conduce o federație multilingvă. E un mod de a construi un uh, patriotism multi, multi link și e ceva de admirat. Da, eu am fost politician național, am avut câteva experiențe personale. Știți că milioane de oameni apreciază mm, ceva practic din partea Uniunii Europene și unul din acele domenii apreciate mai ales de tineri este reducerea costurilor de roaming, de pildă. Eu am primit plângeri, nu doar de la polonezi, ci și de alții care erau în vacanță în Elveția sau în jurul Elveției. Aproape că că poți traversa teritoriul uh, și când te întorci acasă ești luat prin surprindere de costuri. Odată a trebuit să plătesc 1000 de euro pentru 24 de ore de transfer de date. Și vă spun, nu am făcut nimic neobișnuit. Practic, e o jecmănire, în adevăratul sens al cuvântului. Putem face ceva în această privință. Mulțumim. Da, o problemă doar pentru cei care merg în Elveția și în Balcanii Occidentali. Cred că problema e aceeași. Dacă ne puteți spune ceva. Nu sunt specialist în ceea ce privește telecomunicațiile și costurile, <coughs> tarifarea. Am analizat situația. Nu pare să fie prea multă presiune la adresa omologilor noștri pentru a face ceva. Am încercat să vedem ce putem face noi. Și mi se spune că în situația actuală cu acordurile pe care le avem, am risca să ajungem la un litigiu OMC. În care alții ar spune, ei bine, dacă faceți asta cu Elveția, va trebui să o faceți și cu noi. Deci asta ne plasează într-o situație foarte dificilă. Asta e o părticică mică din motivul care se află în spatele propunerii noastre, ce susține acest pachet de acord, cadru și declarații asociate. Odată ce vom avea acordul cadru, vom începe negocierile pentru a moderniza acordul de liber schimb dintre Elveția și Uniunea Europeană pentru a include acolo și acele servicii care nici nu uh, Eh, existau <laughs> în închipuirea oamenilor în 1972. Deci e un domeniu în care clar există un potențial mare. Dragi colegi, a, mai avem încă 5 minute. Aș avea și eu următoarea întrebare. Închipuiți-vă că televiziunea elvețiană v-ar aștepta aici la ieșirea din sală și v-ar, tele, v-ar cere o declarație de 90 de secunde ce ați spune? Da, deci închipuiți-vă, deci că ar fi acolo camere de la televiziunea elvețeană, v-ar aștepta aici sau în fara sălii pentru o declarație de 90 de secunde din partea Uniunii Europene către poporul elvețian. Ce ați spune dumneavoastră? Ia, dați-mi niște idei. În 9 secunde a spune just do it. Hai, Treceți, faceți-o. Asta e versiunea scurtă. Versiunea mai lungă ar fi să subliniez încă o dată parteneriatul um, atât de productiv și de apropiat pe care îl avem și ideea că vrem să aprofundăm acest uh, parteneriat în beneficiul cetățenilor și al operatorilor noștri economici și să spunem că pentru a face asta trebuie să creăm un cadru sau, să zicem, un teren de joacă în care toți actorii, de la indivizi până la entitățile mai mari, au încrederea reciprocă și că vor fi tratați ca egali, fie că e vorba de teritoriul lui sau de cel elvețian. Asta trebuie să reușim noi. E o piesă mică dintr-un puzzle mare, însă dacă o piesă lipsește, puzzle-ul nu va fi complet și va arăta ciudat. I've finished this item. Uh, colleague, you didn't raise for... Nu ați uh, vrut să luați cuvântul uh, în timpul reuniunii, deci uh, ne reluăm lucrările peste două minute. Eu mă duc acum să discut cu televiziunea elvețiană. So,